la seduta è ripresa. se reia sesiunea. vă comunic rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin. Număr de voturi exprimate 704. Voturi în alb sau nule 37. Voturi exprimate 667 majoritatea absolută necesară 334. Candidații au obținut următoarele rezultate. Doamna Keller, 119 voturi. Doamna Rego, 43 de voturi. Domnul Sasoli, 345 de voturi. Onorevole Zaradil. Domnul Zaradil, 160 de voturi. Onorevole Sassoli. Domnul Sassoli a obținut majoritatea absolută a voturilor exprimate. Onorevole Sassoli e nuovo Domnul Sassoli este noul președinte al Parlamentului European. Îl felicit, îl felicit pentru alegerea sa, îi urez mult succes în timpul mandatului dumnealui și îl rog să vină să preia președinția Parlamentului European. colege, dragi colegi, dragi prieteni și prietene, reprezentanți ai instituțiilor, ai guvernelor, femei și bărbați din rândul uh, administrației. Înțelegeți cât de emoționat sunt în acest moment în care îmi asum uh, președinția Parlamentului European. Faptul că am fost ales de dumneavoastră ca reprezentant al instituției noastre este cu siguranță modul în care avem o legătură directă cu cetățenii. Avem uh, datoria de a uh, le apăra intereselor. Libertatea noastră este o fică a dreptății, a justiției și uh, a solidarității pe care dorim să le punem în acțiune. Vreau să mulțumesc președintelui Antonio Tajani pentru munca desfășurată de domnia sa, pentru angajamentul pe care și l-a asuat, pentru implicarea în viața acestei instituții, modul în care și-a dedicat cariera instituției acesteia. Vreau de asemenea să îi întâmpin aici pe parlamentarii confirmați și femeilor din Parlament, 43% dintre noi, un rezultat foarte bun, dar vrem încă și mai mult, să se meargă și mai departe. În acest moment, după o campanie electorală intensă, începe un mandat și o legislatură care reprezintă multe sarcini de asumat și este foarte clar că nu ne vom mulțumi cu status quo-ul. Asta o arată modul în care arată astăzi Parlamentul, componența lui. Suntem în cadrul sau ne confruntăm cu niște sfidări deosebite, revoluția digitală, schimbările climatice tinerii, noi dezechilibre sau echilibre mondiale, tot atâtea tematici care trebuie rezolvate pe plan mondial, european, au nevoie de înțelepciune, de conlucrare și de foarte multă îndrăzneală și curaj. Trebuie să ne întoarcem la spiritul părinților fondatori, cei care au știut să pună deoparte eh, ostilitățile războiului și să pună capăt uh, naționalismului pentru a ne da un proiect care să conjuge pacea, democrația, drepturile, dezvoltarea și egalitatea. În aceste eh, luni, mulți, prea mulți au pariat pe declinul proiectului european. Au stârnit eh, diviziuni, dezbinări și conflicte și noi credeam că asta era ceva de domeniul istoriei. Cetățenii au demonstrat din potrivă că ei cred în continuare în acest proiect extraordinar singurul care poate să dea un răspuns acestor provocări uh, globale și care ne așteaptă pe toți. Trebuie să avem forța de a relansa procesul nostru de integrare internă, schimbând, modificând mersul Uniunii noastre care să devină mai capabilă să răspundă mai bine exigențelor cetățenilor noștri, noștri pentru a le da curs uh, cererilor lor și pentru a uh, le uh, atenua senzația că sunt pierduți să ne, nu uităm valorile fondatoare, libertate, solidaritate și alte valori care trebuie propășite zilnic în înăuntru Uniunii Europene și în afara acesteia. Dragi colegi, dragi colege, trebuie să ne gândim mai adesea la lumea pe care trebuie să ne o uh, imaginăm și în care să trăim și la libertățile de care ne bucurăm unii în est, în vest, în sud și nordul continentului nu recunosc uh, importanța și bogăția diversității. Nu neapărat, uh, nu suntem neapărat mai buni, dar suntem diferiți unii de ceilalți. Uh, în Europeană suntem mândri de aceste diferențe dintre noi și să nu uităm asta și să fie asta clar tuturor celor care Cred că în Europa un guvern poate să înăbușe aceste valori. Este ceva important. Valorile din jurul individului, a valorilor sale, sunt importante și sunt uh, modul în care ne măsurăm succesul proiectului politic. În Europa nimeni nu poate să dea peste nas opozanților. Guvernele noastre, instituțiile noastre reprezintă uh, Uh, fructul, rodul democrației, al unor alegeri libere, al unor al, uh, uh, alegeri libere, nimeni să nu fie condamnat pentru convingeri politice, filozofice, religioase. La noi, în, pe continent, tinerii pot să călătorească, să lucreze, să iubească, fără opreliști. Niciun european nu trebuie să fie uh, umilit pentru și marginalizat din cauza orientării sale sexuale. Iar uh, spațiul european este uh, unul în care se, profil, uh, se implică și uh, protecția socială și modelul nostru de economie socială de piață va fi relansat. Regulile noastre economice trebuie să conjuge creștere protecția mediului, protecție socială. Ne trebuie instrumente bune pentru a lupta împotriva sărăciei, pentru a da perspective tinerilor, pentru a relansa investiții durabile, pentru a consolida procesul de convergență între regiunile și teritoriile noastre. Revoluția digitală uh, Uh, schimbă uh, profund uh, stilul nostru de viață, de producție și de consum. Avem nevoie de reguli care să însemne și progres tehnologic, dar și dezvoltarea firmelor, dar și a lucrătorilor și așa mai departe. Schimbările climatice ne aduc riscuri enorme, care sunt astfel evidente. E nevoie de investiții pentru tehnologii curate care să răspundă dezideratelor acelor milioane de tineri care au coborât și au manifestat în stradă, dar au venit și aici în această aulă și ne-au reamintit că asta este singura planetă pe care o avem. Trebuie să lucrăm pentru a avea o tot mai mare paritate de gen pentru un rol tot mai mare pentru femei în vârful politicii, al economiei și al uh, societății, doamnelor și domnilor. Aceasta este soluția noastră pentru uh, o lume care pare că și-a pierdut reperele. Ne trebuie reguli, uh, reguli noi trebuie să fim cei care uh, spunem care sunt aceste reguli. Însă, bineînțeles că asta nu se întâmplă așa din întâmplare. Uniunea Europeană nu este un accident al istoriei. Eu pot să vă spun că tatăl meu, la 20 de ani, a luptat împotriva altor europeni și mama mea și ea la 20 de ani și-a părăsit uh, casa și s-a refugiat pe lângă alte familii. Eu știu că aceasta este istoria multora dintre familiile noastre, dintre familiile voastre și dacă punem cap la cap aceste povești uh, personale și dacă le-am spune la o bere ce și cum, este clar că nepoții noștri nu s-ar mai gândi că Uniunea Europeană ar putea fi un accident al istoriei. Nu, dar este o istorie construită pe uh, bazele unei dureri, uh, pe uh, bazele acelui sânge vărsat pe plajele din Normandia, uh, inclusiv de către britanici, și, bineînțeles, ne uitând uh, eroii, eroii din Varșovia, și, uh, bineînțeles, să nu uităm ce s-a întâmplat cu tancurile care au ajuns uh, la frații noștri din Est. Avem această dorință de fraternitate de care nu trebuie să uităm și să nu uităm nici umanitatea noastră proprie. Iar uh, obediența nu poate să fie o virtute. Nu suntem un accident al istoriei, ci fiii și nepoții uh, acelora care au reușit să găsească un antidot împotriva degenerării naționaliste care a înveninat istoria noastră. Dacă suntem astăzi europeni, este pentru că cu toții suntem uh, îndrăgostiți de țările noastre, însă naționalismul ideologic și idolatru uh, este un uh, producător de virus și un potențial de distrugeri. Dragi colegi, dragi colegi, avem nevoie de o viziune. Pentru asta înseamnă că asta este și politica pe care o facem. Uh, suntem acele uh, partide care se opun uh, anti-europenilor. Însă ne trebuie instrumente, instrumente suficient de numeroase acest mandat va însemna o consolidare a procedurilor, astfel încât Parlamentul European să fie un protagonist al unei democrații autentice în Europa. Însă, bineînțeles, nu plecăm de la zero nu se întâmplă lucrurile din întâmplare. Uniunea Europeană se bazează, se fundează pe instituțiile sale care sunt imperfecte eh, și se pot reforma, însă ne-au garantat libertăți și independența. Cu aceste instituții vom reuși să facem față și să răspundem și celor care încearcă să ne dezbine. Și astăzi trebuie spus, azi, spus astăzi, la începutul acestui mandat al Parlamentului, este o instituție care va fi garantul independenței cetățenilor europeni. Numai cetățenii europeni sunt cei care pot să își scrie propriul destin nimeni nu o face în numele lor sau în locul lor sau în locul nostru. În această aulă, împreună cu atâtea colege și cu atâți colegi cu experiență, <clears throat> avem și mulți eh, noci colegi aflați la primul mandat și vreau să-i salut și să eh, îi întâmpin aici am uh, parcurs biografiile lor în mare parte și sunt sigură că e vorba de ceva pozitiv. 73% din colegii noștri sunt uh, noi, aflați la primul mandat. Uh, mulți dintre ei sunt, ei sunt implicați în activități cu profil social, au experiență și profesionalism. Mulți sunt implicați de asemenea în protecția Uh, cetățenilor și aici este un domeniu în care Europa trebuie să facă mai multe pentru că avem de face cu noi uh, provocări. Mă refer la imigrație. Uh, și deseori se întâmplă ceva în spirit de urgență. De multe ori nu suntem pregătiți când apar probleme și o luăm tot timpul de la capăt, doamnelor și domnilor de la Consiliul European. Parlamentul nostru a ajuns la concluzia că a venit momentul să discutăm reforma regulamentului de la Dublin, pe care Parlamentul nostru a propus-o cu majoritate covârșitoare în mandatul trecut, cu o foarte mare majoritate. Datorați asta cetățenilor europeni care doresc mai multă solidaritate între statele membre dar o datorați și acelor uh, oameni obișnuiți uh, care au nevoie de solidaritate. Molto, signori. Doamnelor și domnilor din Consiliu, totul se află între mâinile dumneavoastră și dacă aveți simțul răspundere, nu mai puteți să toți amânați aceste decizii alimentând neîncrederea comunităților noastre și a cetățenilor care de fiecare dată când apare o situație de urgență se întreb unde este Europa, ce face Europa. Va fi un adevărat examen pe care va trebui să-l dați și să-l reușiți pentru a înfrânge egoismele și ezitările. Și încă o dată, Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să înțeleagă că au datoria de a răspunde cu mai mult curaj întrebărilor tinerilor noștri. Atunci când ei ne spun treziți-vă, deschideți ochii, salvați planeta. Mă adresez lor. Vă rog să credeți că acest Parlament, care astăzi își începe activitatea drept un punct de referință, ajutați-ne, ajutați-ne și voi să fim mai curajoși ca să facem față provocărilor, schimbărilor Vreau să spun Consiliului și președințiilor prin rotație că vom colabora. Și, bineînțeles, mă adresez și viitorului sau viitoarei președinte a Comisiei Europene. Trebuie să nu fim considerați ca și cum nu am putea contribui la o Europa mai unită președintelui Consiliului European, vreau să-i transmit salutări în numele acestei instituții. Salut și șefii de stat și de guvern din cele 28 de țări, 28 de țări care constituie Marea Uniune Europeană. E vorba despre 28 de state, de la cel mai mare la cel mai mic, care apără și protejează comori unice în lume. Cu toții vin din colțuri diferite, dar au peisaje, culturi, poezie, patrimonii care sunt de neimitat și de neconfundat. Este marele nostru patrimoniu. Un patrimoniu care trebuie să fie respectat de toată lumea. Din acest motiv, atunci când în numele vostru îi voi vizita, Niciodată nu am să fiu neatent și când am să mă uit la steagurile lor și am să ascult imnurile lor, am să fiu atent la toată lumea. Aș vrea să închei prin a-i saluta pe parlamentarii britanici, indiferent de ce părere au despre Brexit. Pentru noi, să ne închipuim Paris, Madrid, Barcelona, departe de Londra, este dureros. Da, să știți acest lucru. Cu tot respectul pe care trebuie să-l avem pentru alegerile cetățenilor britanici, pentru noi europenii este o tranziție politică care trebuie să fie făcut cu sânge rece și într-un spirit de dialog și de prietenie respectând însă regulile și prerogativele. Vreau să-i salut și pe reprezentanții statelor care au cerut să adere la Uniunea Europeană. Drumul lor este lung și a început din libera lor alegere. Toată lumea înțelege cât de bine este să poți să faci parte din Uniunea Europeană. Procedurile de aderare continuă. Parlamentul de mai multe ori s-a declarat mulțumit de rezultatele obținute până în prezent. În sfârșit, multă baftă întregii administrații și a angajaților din acest Parlament. Ne-am fixat un obiectiv în fostă legislatură. Ne dorim ca Parlamentul European să devină Casa Democrației Europene. Avem nevoie de reforme, avem nevoie de transparență, de inovare. Multe rezultate au fost deja obținute, mai ales uh, pe partea bugetară, dar această legislatură va trebui să facă un pas în plus și pentru a o putea face e nevoie de mai mult dialog între administrație și de deputați. Aceasta va fi una dintre misiunile mele. Dragi colege, dragi colegi, Europa va avea multe de spus dacă vom vorbi la unison, dacă vom face în așa fel încât luptele politice să fie în slujba cetățeanului, dacă Parlamentul va asculta dezideratele lor și va asculta și furia lor sau teama lor dar mai ales va pleca urechea la păsurile lor. Dumneavoastră va trebui să dați o contribuție maximă dacă vreți să îmbunătățim Europa. Cu noi, cu voi, dacă reușim să fim ambițioși și inimoși, vom reuși. Mulțumesc. Ne punem pe treabă, imediat. Și dacă președinții grupurilor doresc să ia cuvântul, pot să o fac acum. Domnul Manfred Weber. Domnule președinte, în numele grupului PPE aș dori să vă felicit pentru alegere. Vă oferim strânsa colaborare. Ceea ce ne-ați prezentat sperăm că putem pune în aplicare împreună. 201 milioane de oameni au participat la alegerile europene. Am sărbătorit o petrecere a democrației. Uh, și asta ne oferă nouă, ca deputați, posibilitatea să, uh, legitimitatea să uh, punem în aplicare dorințele cetățenilor. În următorii doi ani și jumătate ne veți conduce în această încercare. Ne aveți alături de dumneavoastră. Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Se pregui, Mulțumesc. Doamna Garcia Pereș, te rog, Irace. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului socialiștilor și democraților vreau să încep prin a vă felicita. Îl felicit pe președintele Sassoli pentru această nouă responsabilitate. Nimic nu ne poate face să fim mai mândri și mai onorați decât de faptul că instituția care reprezintă suveranitatea cetățenilor este prezidată de un membru al familiei noastre. Noi reprezentăm oamenii, bărbați și femei care ne cer să avem mai multă Europa și vrem să dăm răspunsuri așteptărilor cetățenilor și anume că trebuie neapărat să reinsuflăm speranța în proiectul european. Avem acum 5 ani în fața noastră ca să cooperăm între stimați domni deputați și doamne deputate pentru că acest proiect să fie întărit, să avem o Europa cetățenie, o Europa a drepturilor și a valorilor, o Europa a egalității și a dreptății. Se află între mâinile noastre succesul

Mulțumesc, domnule președinte felicitări pentru alegere așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră. Drepturile Parlamentului European, exact despre asta trebuie să vorbim. La Parlament am lucrat pentru a promova drepturile Parlamentului, pentru că asta înseamnă a promova și a crește drepturile cetățenilor. Și poziția noastră, în acest sens, este pusă sub semnul întrebării acum. Trebuie să ne asigurăm că nu renunțăm la asta, că continuăm să uh, um, creștem gradul de democrație în Uniunea Europeană. Nu putem renunța, trebuie să continuăm să lucrăm în acest sens. De asemenea, um, să susținem ideea că uh, președintele Comisiei trebuie și ar fi trebuit să fie un uh, candidat de vârf Parlamentul trebuie să uh, depună presiune pentru drepturile democratice. De asemenea, trebuie să solicităm mai multă transparență în Parlamentul European. Încă un lucru pe care aș vrea să vi-l cer, domnule președinte. Vă amintiți rezoluțiile pe care le-am avut în ultimul, în ultimul mandat uh, referitor la uh, prevenirea hărțuirii sexuale, care este un, o problemă, din păcate, și în Parlamentul European. Și aș vrea să fac apel la dumneavoastră să luați în serios aceste rezoluții, pentru că uh, Hârtia o fi având ea răbdare, dar victimele cu siguranță n-ar trebui să, um, să fie răbdătoare. Noi, din partea grupului Verzilor, um, nu putem să avem alături de noi un membru al nostru pentru că statul său membru, cu toate că a fost ales membru al Parlamentului European, nu l-a numit. Deci um, nu este vina sa că nu poate fi uh, prezent. Aș vrea să analizați uh, Um, acest caz și să um, reinstaurați drepturile domnului Junqueras. A lei la parola. Grazie, președinte. Domnul Zani, vă mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră veți avea onoarea și posibilitatea de a conduce această instituție într-un moment dificil când există această prăpastie între instituțiile europene și cetățeni și se tot adâncește această prăpastie pentru că nu am fost în stare înainte să ne apropiem. Eu am apreciat cuvintele dumneavoastră, atât discursul din prezentarea candidaturii, cât și discursul de după alegere. Împărtășesc unele dintre conceptele pe care le-ați menționat. Ați spus că vă doriți ca această instituție să devină Casa Democrației Europene. Ați vorbit despre drepturile minorităților, ați vorbit despre respectul diversității. Toate aceste obiective nu pot decât să fie împărtășite de grupul Identitate și Democrație și noi vom coopera, însă declarațiile dumneavoastră uh, sunt în contradicție cu ce a spus dumneavoastră în cu câteva zile și anume că ar fi nevoie de un cordon sanitar care să împiedice anumite partide și anumite grupuri parlamentare să aibă acces la funcții sau să um, își respecte dreptul la principiul reprezentativității democratice.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 că, având în vedere discursul dumneavoastră și toate aceste obiective pe care toată lumea le poate împărtăși, dumneavoastră să deveniți garantul democrației. Dacă cu adevărat vă doriți ca această instituție să devină Casa Democrației, dacă cu adevărat doriți să respectați voința cetățenilor europeni care au dat partidelor din acest grup milioane de voturi, dacă um, cu adevărat vă doriți să aveți o abordare constructivă, vă rog să sprijiniți și candidații noștri pentru funcții, pentru că și și minoritățile au dreptul să fie reprezentate și să-și exprime punctul de vedere în acest Parlament. Vă urez mult noroc și sper că uh, nu vă veți mulțumi cu cuvinte frumoase și că le veți traduce în fapte, pentru că nu poate fi o instituție cu adevărat democratică decât dacă respectă ideile diferite, pentru că altfel nu veți putea spune că este o instituție care se apropie de cetățeni și acceptă schimbările pe care le-au cerut cetățenii. Mulțumesc, domnule Zani. Domnul Fito are cuvântul. Președinte, Mulțumesc foarte mult uh, și eu vreau să mă alătur celor uh, care numele grupului reformator și reformist vă urează mult succes. Uh, ne cunoaștem și pot cu siguranță să spun că apreciez în mod uh, pozitiv uh, alegerea dumneavoastră. Bineînțeles că ne separă niște valori uh, politice, asta s-a văzut și la vot. Politica noastră este și poziția noastră este foarte clară. Ca și grup, noi suntem poziționați altfel decât ce s-a spus și se spune în general în această aulă. Ne-ar place ca noi, Parlamentul, să ne întoarcem cumva la rolul de protagonist optimist, având în vedere toate scadențele care ne așteaptă și ar trebui să facem asta cu o metodă diversă și să nu mai apreciem așa de mult uh, acordurile și discuțiile în spatele ușilor închise, așa cum se întâmplă. Avem ocazia de a schimba lucrurile din punct de vedere organizatorii, din punct de vedere al alegerilor făcute cu mai multă forță, vizibilitate pentru statele membre, având în vedere toate tematicile în discuție. Contribuția noastră va exista cu siguranță, însă ea va fi una care să reechilibreze toate aceste poziții și pentru a schimba uh, în profuzime uh, direcția în care astăzi Europa pare să se îndreapte și mult succes, domnule președinte, domnul Șildevan are cuvântul. Dank Mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea felicitări pentru alegere. Ați uh, menționat o serie de mari proiecte politice. Noi uh, din stânga Parlamentului nu putem decât să fim de acord cu unele dintre ele. Reforma Dublin, consolidarea drepturilor sociale în Uniunea Europeană, consolidarea drepturilor lucrătorilor și lucrătoarelor, dar cred că pentru asta avem nevoie de o bază democratică comună. Și vă fac un apel, dar este și o solicitare pentru această bază este nevoie de o cooperare mai transparentă și uh, drepturile democratice ale mm, grupurilor mai mici trebuie și ele să fie protejate. Este o solicitare, o rugăminte din partea noastră pentru viitoarea noastră cooperare, pentru că astfel cred că vom putea coopera la uh, proiecte pozitive pentru cetățeni. Vom putea democratiza Uniunea Europeană și vom uh, obține o schimbare politică. Grupii. Mulțumesc tuturor președinților grupurilor politice pentru intervențiile dumnealor. Acum trecem <laughs> la constituirea grupurilor politice. Este un act uh, ce trebuie să aibă loc la început legislaturii. Au fost constituite următoarele grupuri politice. Grupul Partidului Popular European, 182 de deputați. Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European 154 de deputați, grupul Renew Europe 108 deputați, grupul Verzi Alianța uh, Europa Liberă 174 de deputați, grupul Identitate și Democrație 73 de deputați, grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 62 de deputați, grupul confederal al stângii unitare europene uh, stânga nordică, 41 de deputați, au mai rămas 57 de deputați neafiliați. Declarațiile cu privire la constituirea grupurilor politice, potrivit articolului 33 alineatul 5 din regulament, vor fi anexate procesului verbal a actualei uh, sesiuni. Trecem acum la o, o, ordinea de zi. Proiectul definitiv de ordinea de zi a adoptat de conferința președinților pe 30 iunie în articolului 157 a fost distribuită. Nu am primit niciun fel de solicitare de modificare a ordinii de zi. În consecință, considerăm că această ordine de zi este adoptată. Trecem acum la un prim vot pentru componența numerică a comisiilor permanente. Cunoașteți propunerea, cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă, cine se abține, se adoptă. E adesso... Acum trebuie să ne concentrăm pe alegerea vicepreședinților Parlamentului European. Pentru alegerea vicepreședinților, termenul pentru depunerea candidaturilor este la orele 14.45 astăzi. Votul va avea loc începând cu orele 15.45. Candidaturile trebuie să fie trimise în atenția secretarului general adjunct în biroul 101, deci biroul din clădirea lui Weiss, ședința se suspendă și o reluăm la orele 15. 15.45 reia președintele. 15.45 se reia sesiunea. Bine.